colleagues from national parliaments and from the European Parliament. Bun venit așadar reprezentanților uh, Parlamentelor Naționale și Parlamentului European. Vă rog să luați loc pentru că am vrea să începem și este foarte dificil să începem ședința dacă nu vă luați, uh, nu ocupați locurile în sală. Permiteți să vă explic uh, la început că există interpretare în multe limbi. No, all of them are available. Sunt uh, disponibile și trebuie să alegeți canalul corespunzător dacă vreți să ascultați o anumită limbă, la căști, evident. Aveți de asemenea și uh, documentație completă privind programul uh, Stockholm și uh, celelalte subiecte conexe și această documentație se află în afara sălii, la intrarea în sală, documentație care ar putea fi folosită în uh, viitoarele activități parlamentare pe acest uh, subiect. Așadar, vă rog să luați toate aceste documente fie acum, fie mai târziu. Și dacă îmi permiteți să încep, uh, dragi colegi, urându-vă tuturor bun venit, dar vreau să urez în special bun venit domnului Per Westerberg, care se află la stânga mea, președintele Parlamentului suedez, Riksdag, care va coprezida întâlnirea parlamentară comună în aceste două zile. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru că ați pregătit această întâlnire împreună cu uh, Parlamentul European. Oficialii noastre au făcut eforturi uh, susținute ca și ai noștri. De altfel, așadar, vă mulțumesc pentru toate, uh, toată această activitate de pregătire a reuniunii. Dacă de asemenea îmi permiteți, aș vrea să urez bun venit călduros participanților din Parlamentele Naționale ale statelor membre UE și din țările candidate de asemenea, membrii uh, din Parlamentul European, colegi, dragi colegi, bun venit. De asemenea, uh, sunteți și dumneavoastră gazde ale acestei întâlniri. Și în special vreau să-i urez bun venit domnului Juan uh, López Aguilar, președintele Comisiei Libe al Parlamentului, a Parlamentului și colegul nostru, Lopez Aguilar, va fi cel care va face uh, discursul uh, introductiv din partea Parlamentului European. Și în numele uh, Parlamentului suedez, domnul Thomas Botström, membru al Parlamentului suedez, președinte al Comisiei uh, pentru Justiție din uh, Parlamentul suedez. De asemenea, va, face o, va ține discursul inaugural. Eu urez bun, le urez bun venit și reprezentanților instituțiilor europene. Domnul Luc van der Brande, președintele Comitetului Regiunilor și uh, delegația parlament, adunării parlamentare a Consiliului Europei și tuturor celorlalți uh, membri și tuturor celorlalți oaspeți uh, le transmit un călduros bun venit aveți uh, căști și interpretare, așadar voi vorbi de acum încolo în limba mea maternă. Berg. Domnule Westerberg. Domnilor și domnilor, uh, stimați membri, dragi oaspeți, bun venit la prima adunare comună a Parlamentului European și a Parlamentelor Naționale din acest mandat al Parlamentului European. Relațiile bilaterale și multilaterale între parlamentele naionale au fost întotdeauna importante pentru Parlamentul European. Parlamentele noastre au funcția de legislator, sunt uh, corpuri alese direct de cetățenii noștri. Cooperarea noastră este instituționalizată în cadrul uh, COSAC, și are deja uh, o experiență de 20 de ani. După cum uh, știți foarte bine, șase reprezentanți ai Parlamentului European se întâlnesc cu șase reprezentanți din fiecare stat membru al Uniunii Europene. De asemenea, avem conferința președinților Parlamentelor Naționale și, recent, am introdus noi instrumente pentru a facilita schimbul de opinii. Astăzi reînnoim uh, uh, opiniile noastre într-un moment cheie în care se desfășoară reuniunea de astăzi. Reuniunea comună a reprezentanților uh, Parlamentului European și Parlamentelor din statele membre. Tratatul de la Lisabona dă un rol activ parlamentelor naționale la nivel european și el va intra în vigoare în luna decembrie, deci foarte repede. Și noi ne-am adunat astăzi aici, la această întâlnire interparlamentară, pentru a discuta un punct extrem de urgent și de important și anume programul Stockholm. Președinția suedeză a Consiliului vrea să discute această chestiune în timpul uh, summitului și vrea ca programul Stockholm să fie adoptat. Pentru cetățenii noștri, chestiunea justiției uh, și securității este de o importanță majoră. Discutăm o problemă de importanță majoră pentru cetățenii noștri. Când noul tratat va intra în vigoare, vom avea noi zone de cooperare, noi domenii de cooperare. După cum știți, noastră, din partea Parlamentelor Naționale, veți uh, verifica dacă toate noile acte legislative respectă principiul subsidiarității și veți emite avize. Parlamentul European chiar de săptămâna viitoare va adopta o reglementare în acest domeniu pentru a putea să cooperăm cât mai eficient și mai rapid cu parlamentele naționale. Vă rog să nu uitați că în cazul fiecărui act legislativ nu avem decât 8 săptămâni la dispoziție pentru a face astfel de consultări. Încercăm să ne adaptăm uh, uh, regulamentele înainte ca noul tratat să intre în vigoare pentru ca această problemă să fie soluționată. Adițional, Biroul Parlamentului European introduce un set de instrumente pentru ca să se poată asigura o cooperare între comisiile parlamentare. De asemenea, acesta va fi un nou instrument care nu a fost folosit uh, uh, în trecut și va fi un nou domeniu de cooperare între Parlamentul European și Parlamentele Naționale, uh, prin intermediul căruia se va asigura o cooperare directă între aceste comisii și avem mari speranțe legate de această schimbare viziunea mea a fost că pentru a asigura o astfel de bună cooperare între comisiile parlamentare, cel mai bun subiect inițial ar fi examinarea parlamentară a Europol și Eurojet. Asta ar fi un bun test pentru cooperarea noastră. Dați-mi voie să repet avem așadar cooperare în cadrul COSAC între Parlamentul European și Parlamentele Naționale. Avem întâlniri interparlamentare comune, cum este cea la care participăm astăzi și acum introducem și un al treilea domeniu de cooperare la nivelul comisiilor parlamentare. Dați-mi voi acum să trec la ordinea de zi a întâlnirii noastre pe care am pregătit-o împreună cu președinție, președinția suedeză. Obiectivul este să pregătim noi linii directoare și priorități ale Uniunii Europene pentru examinare parlamentară în domeniul securității și justiției. Conferința președinților a Parlamentului European a avut o întâlnire în februarie anul acesta în Paris și a adoptat acolo astfel de propunere și vrem să mulțumim din nou președinției suedeze că a susținut această propunere și a pregătit această întâlnire în cooperare cu noi. Este importantă și lucrăm pe baza sugestiilor venite de la uh, Conferința Președinților Parlamentelor Naționale, de asemenea. În încheierea discursului meu introductiv și înainte de a mulțumi copreședintelui uh, domnul Westenberg, Uh, aș vrea să-i dau cuvântul și poate domnia sa ne poate oferi opiniile sale. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Stimați domn parlamentar, domnilor și domnilor, cu mare plăcere vă urez bun venit la această întâlnire comună parlamentară, unde vom discuta dimensiunea parlamentară a zonei viitoare de Uh, libertate, securitate și justiție, așa numitul program Stockholm. Îi mulțumesc domnului președinte Bujec pentru uh, cooperarea apropiată în pregătirea acestei întâlniri. Cooperarea interparlamentară în Uniunea Europeană a devenit din ce în ce mai importantă și are loc în mai multe cadre în uh, conferința președinților și COSAC printre altele. În 1989, COSAC s-a reunit pentru prima dată. Parlamentele naționale contribuie activ la buna funcționare și la legitimitatea democratică a Uniunii Europene. Ca parlamente naționale, suntem un partener activ și constructiv, ajutând să ne asigurăm că măsurile luate de Uniunea Europeană sunt cele mai bune posibil. Tratatul de la Lisabona are o prevedere specială în legătură cu parlamentele naționale și parlamentele naționale apar pentru prima dată în tratatele Uniunii Europene. Există șase modalități în care parlamentele naționale contribuie în mod activ la funcționarea bună a Uniunii în legătură cu libertatea, securitatea și justiția. Parlamentele naționale trebuie să uh, își dea seama cum să contribuie contribuie cel mai bine la um, funcționarea Uniunii și la atingerea uh, și punerea în funcționare a Eurojust și Europol. Colaborarea parlamentară va fi definită în regulamente care, conform tratatului, vor fi adoptate de către Parlamentul European și Consiliu. Regulamentele stabilesc structura și metodele de lucru și uh, ce trebuie să facă Eurojust și Europol. În consecință, uh, conferința președinților parlament, de parlamentelor europene de la Paris uh, a, a accentuat rolul parlamentelor naționale în redactarea noilor priorități de acțiune în monitorizarea construcției zonei europene de libertate, securitate și justi- justiție. Pentru a da urmare acestei concluzii și pentru că este important să discutăm aceste probleme cu parlamentarii care se ocupă cu aceste probleme de zi cu zi, s-a aranjat această întâlnire în legătură cu programul Stockholm. În timpul președinției suedeze, anumite aspecte deja au fost subliniate la două întâlniri sub, uh, interparlamentare găzduite de Rizdag. Întâlnirea COSAC din 4-6 octombrie a prezentat prioritățile politice principale ale președinției suedeze întâlnirea interparlamentară din 11-12 octombrie a examinat problema unei abordări echilibrate pentru securitatea juridică și lupta împotriva criminalității organizate. Titlul acestei întâlniri a fost Construirea unei Europe a cetățenilor. Probleme principale pe ordinea de zi vor sublinia câteva dintre problemele care trebuie să fie examinate în anii 2010-2014. De asemenea, și introducerea a noi metode de lucru. De asemenea, ministrul uh, suedez al justiției ne-a dat uh, o idee în legătură cu uh, punctele focale ale programului de justiție pentru anii următori. Vă urez bun venit și vă urez mult succes la această întâlnire. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnul președinte al Parlamentului Suedez, domnul Westerberger, pe, domnul Westerberg, pentru aceste cuvinte introductive, pentru că suntem co-președinții acestei întâlniri. Aș dori să-i dau cuvântul domnului Westerberg din nou pentru a prezida prima parte a acestei întâlniri. Mulțumesc, domnule președinte. Acum aș dori să îl rog pe domnul Juan Fernando López Aguilar, membru al Parlamentului European și președinte al Comisiei de Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne a Parlamentului European, European să ia cuvântul pentru câteva remarci introductive. Bonjour à tous. Bună ziua tuturor. Este o adevărată plăcere să am ocazia de a mă adresa dumneavoastră la această reuniune comună cu parlamentele naționale, cu delegațiile parlamentelor naționale din statele membre. Este o adevărată onoare să mă adresez dumneavoastră în calitate de președinte al Comisiei pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne. Mă voi referi în continuare la sarcinile pe care va trebui să le ducem la bun sfârșit împreună. De asemenea, vă voi spune uh, ce anume am făcut în cadrul Comisiei Libe în ultimele săptămâni din perspectiva adoptării programului de la Stockholm. Program care constituie o agendă pentru a dezvolta o zonă comună de securitate, justiție și libertate în Uniunea Europeană pentru următorii 5 ani. Dacă îmi permiteți, voi vorbi acum limba spaniolă, limba mea maternă, pentru a împărtăși cu dumneavoastră matricea activităților pe care le-am făcut până acum. Vă voi spune de asemenea ce anume urmează să facem în următoarele săptămâni pentru a putea face progrese hotărătoare în vederea adoptării programului de la Stockholm. De asemenea, știm că pe 10 decembrie va avea loc uh, o reuniune a Consiliului European și că se va adopta un plan de acțiune pentru programul de la Stockholm în uh, timpul președinției spaniole. Deci, înainte de 10 iunie 2010, acest program de punere în aplicare va trebui să fie elaborat. Doamnelor și domnilor, aș vrea să subliniez faptul că acest moment este deosebit de important pentru Uniunea Europeană. Este un moment simbolic, deoarece acum dimensiunea politică va avea un conținut concret. Se va sintetiza acum vocația civilizatoare a Uniunii Europene, care ne deosebește de din momentul în care acest proiect a fost lansat în urmă cu 50 de ani. E vorba de cetățenie, de drepturi și libertăți fundamentale, de tradiții constituționale comune. E vorba de asemenea de îmbinarea între libertate și securitate. Aceasta este rațiunea acestei dimensiuni civilizatoare pe care o are Uniunea Europeană de la înființarea sa. peste foarte puțin timp, peste două săptămâni, va intra în sfârșit în vigoare tratatul de la Lisabona. Va fi un prilej istoric când uh, vom trece de la o dezbatere constituțională, ideologică, care a durat 10 ani, care a însemnat foarte multă muncă, foarte multă energie. A fost o perioadă importantă, o perioadă care cu siguranță va da roade pentru cetățenii europeni. Și de asemenea, a fost și o perioadă în care a trebuit să ne investim noi în calitate de parlamentari europeni, de parlamentari naționali, deoarece noi îi reprezentăm pe cetățeni. Mesajul și munca noastră se fac pentru cetățeni. Comisiile de libertate, JAI și de afaceri juridice s-au uh, întâlnit cu adunările parlamentare din statele membre pentru a discuta importanța pe care trebuie să o dăm agendei și programului de la Stockholm. Astfel, continuăm un efort care a început în 1999 odată cu agenda și programul de la Tampere, în timpul președinției finlandeze. A fost o agendă plurianuală care, în conformitate cu tratatul de la Amsterdam, care era atunci în vigoare, a dat un conținut spațiului de justiție, libertate și securitate. A asigurat de asemenea continuitatea prin programul de la Haga din 2004. Iar acum președinția suedeză a făcut tot posibilul pentru a relansa acest spațiu de securitate, libertate și justiție în lumina intrării în vigoare a tratatului de la Lisabona. Astfel, dezbaterea instituțională, care a durat 10 ani, se încheie. Iar acum, statutul de cetățenie europeană va avea o bază clară, iar libertatea, securitatea și justiția și dimensiunea legislativă acestora devin practic normativă europeană, devin legi europene. Și astfel se face diferența între primul și cel de-al treilea pilon cu care am funcționat în ultimii cinci ani. Deci începând cu acest moment, acest domeniu va fi o politică europeană, iar Parlamentul European va avea codecizia împreună cu Comisia Europeană. Astfel, tratatul de la Lisabona și articolul 2 din acesta își va căpăta toată importanța. Comunitatea noastră de valori, pluralismul, îndepărtarea oricărei discriminări, toleranța, justiția, solidaritatea, egalitatea între bărbați și femei, fără nicio discriminare, deci toate acestea vor căpăta o adevărată importanță. Cetățenii vor fi cei care vor legitimiza aceste politici și tot ei vor fi beneficiarii acestor politici. Și pentru a dezvolta aceste politici va fi important să avem un dialog continuu și rodnic între Parlamentul European și Parlamentele Naționale deoarece trebuie respectată subsidiaritatea, proporționalitatea. În acest cadru are loc dialogul între parlamentele naționale și Parlamentul European pentru a dezvolta acest spațiu european de securitate, libertate și justiție. Siguranța juridică și responsabilitatea democratică trebuie să fie principalele trăsături um, ale acestui proces legislativ pe care îl avem în fața noastră. Va trebui să încercăm să combatem orice defect, orice slăbiciune, orice lipsă de coerență, orice element ambigu, toate dublările, toate, presup- toate suprapunerile care există între legislația europeană și cele naționale. Comisiile de libertăți uh, civile, justiție și afaceri constituționale și juridice sau uh, deci aceste comisii s-au întâlnit, după cum spuneam, pentru a discuta despre agenda și programul de la Stockholm. Trei raportori au fost numiți de aceste comisii. Pentru Comisia de Afaceri Constituționale, domnul Carlo Casini, pentru Comisia de Afaceri Juridice, domnul Luigi Berlinger, iar pentru Comisia de Libertăți Civile, eu, în calitate de președinte al Comisiei Libe, am fost numit raportor. Am lucrat împreună la o rezoluție comună prin care se cer mai multe eforturi pentru a avea o mai mare calitate a muncii legislative, pentru a avea egalitate și justiție. Acestea fiind principalele obiective ale programului cincinal care va trebui să fie adoptat de către președinția suedeză la Stockholm pe 10 decembrie. Trebuie să vă spun că acest program pe care l-a propus uh, președinția suedeză face trimitere la drepturile fundamentare și libertate, la libera circulație a persoanelor în spațiul Schengen. Se referă la azil, la refugiu, la refugiați, la granițele externe și gestionarea acestora, la cooperarea judiciară în domeniul civil, pentru a putea relansa economia noastră siguranța circulației pentru a duce la crearea de locuri de muncă de calitate. Iar cooperarea polițienească în domeniul judiciar de asemenea este importantă pentru a face față criminalității organizate, pentru a combate spălarea de fonduri, de bani, rezultați din activități criminale și ilegale. De asemenea, pentru a combate terorismul, deoarece aceste amenințări sunt reale și doar împreună statele membre pot face față acestor provocări. Însă și parlamentele naționale și Parlamentul European vor trebui să se implice, vor trebui să coopereze, să dialogueze în mod inteligent deoarece noi suntem reprezentanții cetățenilor. Iar impactul intrării în vigoare a Cartei Drepturilor Fundamentale este de asemenea un element deosebit de important care îi afectează pe cetățeni. Drepturile cetățenești uh, sporesc, sunt uh, consolidate iar, de asemenea, prin tratatul de la Lisabona, Uniunea Europeană va trebui să adere la Convenția Convenția Drepturilor Fundamentale pentru a ne putea bucura de protecție juridică. Ceea ce este nemai văzut în Uniunea Europeană. Va trebui să lucrăm foarte mult, vom avea multe greutăți, mai ales în faza de adaptare și suntem conștienți de faptul că achiul comunitar de la programul de la Tampere până astăzi, deci din ultimii 10 ani, va trebui să fie transpus într-o perioadă de tranziție. Și suntem singuri că adaptarea tuturor deciziilor cadru din pilonul 3 în legislație va însemna acea lisbonizare, lisabonizare, un proces deosebit de complex, după cum știm cu toții. Parlamentele naționale, Parlamentul European vor trebui să se implice, va trebui cu toții să lucrăm pentru ca totul să fie adoptat la timp. Un și eu sunt uh, sigur că termenul de 10 iunie 2010, când uh, va trebui să fi adoptat programul de la Stockholm, deci va fi un element, va fi un punct de răscruce. Cetățenii vor avea încredere în noi, sunt sigur de acest lucru. Vă mulțumesc pentru toate eforturile pe care sunt sigur că le vom face împreună și uh, în calitate de raportor al rezoluției comune care va fi supusă la vot, vă mulțumesc și vă spun că sunt gata să includ orice sugestii care pot apărea în timpul dezbaterilor noastre. Vă mulțumesc, domnule Lopez Aguilar. Îi dau cuvântul acum domnului Bordstrom, președintele Comisiei de Justiție din Parlamentul Suedez. Aveți cuvântul, domnule Bordstrom. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Stimați colegi, sunt foarte încântat că mă aflu aici la Bruxelles astăzi pentru a participa această reuniune cetățenească este foarte importantă și cred că este foarte bine ca noi, deputații, să ne putem întâlni pentru a discuta despre niște teme atât de importante. Bineînțeles, sper că această reuniune să producă și rezultate concrete. Eu știu că există mult consens între parlamentele naționale. Noi, deputații, trebuie să ne influențăm guvernele. Acesta este principalul nostru rol. Trebuie ca astfel să îndreptăm pe un anumit făgaș politica de securitate și justiție. Rolul parlamentelor naționale va fi consolidat, iar tratatul stipulează că parlamentele naționale vor contribui la buna funcționare a Uniunii Europene. În domeniul justiției și afacerilor interne se vor schimba foarte multe lucruri. La parlamentele naționale și în Parlamentul European vom vedea cum noi vom avea o pondere mai importantă în ceea ce privește deciziile luate. Deci rolul parlamentelor naționale va crește pentru a consolida democrația în Uniunea Europeană și pentru a crește de asemenea legitimitatea noastră în fața cetățenilor. Cooperarea europeană în domeniul politic a devenit din ce în ce mai importantă și rezultatul se vede clar într-o serie întreagă de domenii. Statele membre sunt de acord cu faptul că trebuie să colaboreze pentru a face față criminalității organizate. Iar în ceea ce privește dreptul penal, schimbul de informații între statele membre s-a consolidat. Autoritățile polițienești pot obține informații de la omologilor din alte țări fără prea multe obstacole. Toate acestea au înlesnit procesul de extradare a delicvenților și astfel se combate mult mai bine terorismul. Ne apropiem acum de un moment important și anume adoptarea programului de la Stockholm. De aceea cred că e important să fim cu toții de acord. E important să combatem criminalitatea, însă în același timp, trebuie să garantăm drepturile individuale. Iar parlamentele naționale și Parlamentul European trebuie să se implice în aceste lucrări importante de la bun început. Noi, deputații, va trebui să lucrăm în toate aceste domenii pentru ca cetățenii la rândul lor să înțeleagă mai bine ce facem. Iar prin programul de la Lisabona, de la Stockholm, vom continua negocierile. Bineînțeles, sperăm cu toții că acest program să fie adoptat în luna decembrie, iar după adoptarea lui va trebui să șlefuim activitățile concrete din acest program pentru a putea face progrese. De asemenea, trebuie să supraveghem um, eforturile de punere în aplicare a acestui uh, program pentru a crește siguranța juridică a cetățenilor și pentru a combate criminalitatea. Cred de asemenea că avem nevoie de niște soluții pe termen lung, soluții durabile. Aștept acum cu nerăbdare lucrările de astăzi, lucrările de la grupurile de lucru și sper ca dezbaterile noastre să fie transparente și deschise. Vă mulțumesc foarte mult, stimate coleg. Vă mulțumesc uh, tuturor. Aș vrea să vă spun că acum începe dezbaterea dintre noi și probabil că dumneavoastră știți cum uh, funcționează lucrurile, însă vă voi spune care sunt regulile. În primul rând, membrii parlamentelor care doresc să ia cuvântul sunt rugați să completeze un formular în care să ceară cuvântul în această reuniune comună a parlamentelor. Este vorba de formularul galben care va fost distribuit. Și deci pe baza acestor formulări, formulare, mă scuzați, secretariatul nostru va întocmi lista vorbitorilor. Ordinea vorbitorilor cum doi de la parlamentele naționale, unul de la Parlamentul European. Deci dorim ca dumneavoastră, colegii din parlamentele naționale, să aveți mai mult timp de vorbire. Timpul de vorbire este de trei minute pentru fiecare vorbitor, va fi afișat pe acest ecran. Mă, acum mă voi referi și la procedura cartelei albastre, o procedură nouă cu maximum 30 de secunde dacă aveți nevoie pentru o întrebare suplimentară pe care o puteți adresa oricărui vorbitor în timpul discursului dumnealui sau dumneaei. Deci trebuie să face semn cu acest cartonaș albastru și veți avea posibilitatea de a adresa o întrebare timp de 30 de secunde. Iar răspunsul va dura tot 30 de secunde. Răspunsul dat de vorbitor. Domnule președinte, noi, copreședinții, vom hotărâ dacă putem continua cu această procedură a cartonașelor albastre, deoarece dacă se vor pune prea multe întrebări, nu vom avea cum să procedăm. Deci fiecare poate să arate, să ridice acest cartonaș albastru, însă dacă vor fi prea multe întrebări, va trebui să punem capăt procedurii. Îmi pare rău, însă așa sunt regulile și așa vom proceda. Am acum două cereri din formularul galben, doamna Corin Juncker, de la adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Dumnea ei este din Olanda. Vă rog să nu vă schimbați locurile. Încercați să interveniți de pe locul fiecăruia. Bună ziua! Aș dori să mulțumesc atât uh, Parlamentului European cât și um, celui suedez pentru că a invitat aici o delegație pace. De asemenea, să-l salut pe domnul Aguilar, care ne-a fost coleg înainte de a deveni membru în Parlamentul European. Așadar, vă mulțumesc că ne dați ocazia să participăm la această reuniune și să contribuim la definitivarea programului de la Stockholm. Impactul acestui program va fi resimțit nu doar în cele 27 de state membre ale Uniunii, ci va avea un efect de undă repercutându-se și în țările învecinate Uniunii Europene. Programul de la Stockholm este unul ambițios dorește să avanseze multe dintre problemele cheie care preocupă Parlamentul și Consiliul European. Deci vrem ca munca noastră să nu fie dublată de cea a Parlamentului. Și mă bucur că aici, în uh, proiectul pe care îl avem în față, vedem că Parlamentul recunoaște activitatea Consiliului. Însă dorim o recunoaștere mai explicită inclusiv stabilirea de standarde, monitorizare, cooperare și activități politice. De asemenea, vrem ca rolul adunării parlamentare a Consiliului Europei să fie recunoscut în cadrul cooperării dintre Parlamentul European și Parlamentele Naționale. Ca să fiu mai concretă, am pus pe hârtie câteva propuneri ale noastre pentru programul de la Stockholm, care sunt completate prin amendamentele depuse de reprezentanții Parlamentului pentru drepturile omului și afaceri juridice. Amendamentele pe care le veți uh, vedea pot fi grupate în trei categorii. Prima se referă la amendamentele care vor să se asigure că standardele și activitățile Consiliului sunt reflectate corect, punând accent, bineînțeles, pe perla noastră, Curtea Drepturilor Omului. O a doua categorie dorește să se asigure că instrumentele juridice ale Consiliului Europei privind traficul cu ființe umane și exploatarea sexuală a copiilor și pornografia infantilă vor fi avute în vedere serios. Suntem um, îngrijorați cu privire la înființarea unui coordonator de trafic la nivelul Uniunii Europene. Vrem ca acest coordonator să nu se suprapună cu activitatea pe care o face Consiliul Europei cu privire la traficul de ființe umane. Și apoi vrem să știm mai clar care este mecanismul de monitorizare prezentat în Convenție. Și apoi sugerăm ca statele membre să fie încurajate să ratifice Convenția Consiliului Europei cu privire la protecția copiilor împotriva exploatării și abuzului sexual. Și uh, cam atât. Și mai este o categorie de amendamente care se referă la dreptul de azil și la imigrație. Și în fine, aș mai vrea să spun că noi știm că Programul de la Stockholm pune accent pe dreptul la azil și pe imigrație, dar nu prea are în vedere și oamenii ca persoane. Nu vorbește prea mult despre refugiați. Trebuie să vă opresc aici, îmi pare rău foarte doamnă, foarte rău, stimată doamnă, nu a funcționat cronometrul nostru, am avut probleme tehnice, dar acum vedeți timpul afișat. Deci vă mulțumesc pentru intervenție, dau cuvântul doamnei Vilia Abramichene, de la Parlamentul Lituanian. Trei minute. Domnule președinte, stimate președinte al Parlamentului suedez, acum 20 de ani când a căzut zidul Berlinului, nu ne puteam închipui că una dintre cele mai importante instituții ale Uniunii Europene, și anume Parlamentul, va fi prezidat de cineva din regiunea noastră. E o minune care s-a întâmplat, iată, iată într-un uh, timp foarte scurt. Mai ales dacă ne gândim că um, pentru cele două decenii de progres avem în spate sute de ani de um, sclavagism și de exploatare umană. Acum, iată că am ajuns la programul de la Stockholm. Conform acestui program, sperăm noi, vom putea să reevaluăm importanța sau gravitatea crimelor comise de regimurile totalitare. Parlamentele naționale sunt preocupate de această problemă, dar vrem ca Parlamentul European să ne sprijine financiar și prin alte căi. Stimați colegi, Uniunea Europeană reunește mai multe națiuni, națiuni care au o experiență, un trecut istoric uh, diferit. Și uh, din acest motiv, pozițiile lor sunt uneori diferite. multe țări uh, ale Uniunii Europene au trăit regimuri totalitare diferite, dar asta înseamnă că asta nu înseamnă că nu putem acum să ne unim pentru a condamna totalitarismul ca atare. Metodele folosite de dictatorii totalitare au fost aceleași peste tot. N-au respectat drepturile omului, au umilit fiecare individ în parte au torturat, au ucis și au uh, comis mult Deci dacă vrem să ne asigurăm că drepturile omului și libertățile fundamentale sunt respectate, trebuie să ajungem la o poziție comună cu privire la acele crime îngrozitoare ale totalitarismului, pe baza principiului nediscriminării. Și uh, aș dori să vă împărtășesc din experiența mea. Am uh, prezidat delegația lituaniană la, la OSC anul trecut și uh, atunci la Vilnius s-a adoptat un document foarte important, declarația de la Vilnius, care a condamnat foarte clar crimele comise de regimurile totalitare. S-au donat acolo 325 de reprezentanți și ei au semnat acea declarație. Doar opt dintre ei au votat împotriva condamnării regimurilor totalitare. Noi credem că am făcut un pas uh, binevenit înainte și cuvintele președintelui rus, domnul Medvedev, în care a condamnat cu tărie crimele comise de Stalin, ne dau speranță. Vă mulțumesc pentru intervenție, ați fost foarte politicoasă, însă v-aș ruga să vă limitați la timpul alocat. Ca, ca dezbaterile să, procede, să procedă cât mai lin. Domnul Coelio, trei minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Programul de la Stockholm despre care vorbim în această după masă va fi discutat mai în detaliu în grupurile de lucru. El este unul esențial pentru că trecem de la o Europa bazată pe o piață comună către o Europa a cetățenilor. Și sprijinim, eu sprijin această Europa și din acest motiv sunt încântat de programul de la Stockholm. Și există trei lucruri pe care vreau să le subliniez în această întâlnire preliminară. În primul rând, avem de-a face cu un test al responsabilității. În ultimii câțiva ani, Uniunea Europeană și-a demonstrat responsabilitatea, pentru că a trecut cu brio testul. Consiliul a fost de acord că problemele supuse codeciziei uh, vor fi analizate mai rapid decât celelalte domenii. Sigur, au fost și acuzații, anume că dacă Parlamentul va fi implicat, lucrurile vor fi mult încetinite și că va dura mult mai mult. Dar mai există încă două alte teste pe care trebuie să le trecem. Testul cooperării. Parlamentul European s-a descurcat bine aici. a ținut cont de principiul subsidiarității și a colaborat cu parlamentele naționale. Și ambele părți au primit un rol sporit față de ce aveau în trecut. Dacă vorbim despre Europa a cetățenilor, trebuie să trecem cu bine testul cooperării. Și apoi mai avem un test al eficienței. N-are rost să ținem discursuri frumoase cetățenilor despre o Europa care le aparține, dacă atunci când trebuie să adoptăm legislația, nu putem să o facem. Desigur, sunt zone în care mai avem uh, mult de lucru până când să ne arătăm eficienți. În ce privește granițele externe, nu ne descurcăm prea bine. A doua generație a acordului Schengen ar trebui să intre deja în vigoare, dar probabil că nu se va întâmpla asta decât peste 5 ani. Suntem în urmă în ce privește sistemul de acordare a vizelor. Și probabil că nu vom avea un sistem uh, foarte bun prea curând. În ce privește justiția, acordul pentru justiție ar trebui să fie implementat până la sfârșitul acestui an și încă nu s-a făcut. În ce privește politica pentru drepturile de azil și de imigrație, iarăși suntem în urmă. Deci am trecut testul responsabilității, domnule președinte, dar mai avem încă două alte teste, anume cooperarea și eficiența și eficacitatea. Dacă nu reușim să le trecem și pe acestea, nu vom putea construi Europa cetățenilor. Mulțumesc! From... Mulțumesc foarte mult. Acum doamna Camil Parlamentul Belgia. Domnule președinte, dragi colegi, mii de locuitori din țările din Sud își riscă viața în fiecare an încercând să treacă frontierele Uniunii Europene alte mii sunt condamnate să trăiască în clandestinitate și în afara legii. Pentru a face față acestei situații alarmante, socialiștii francofoni belgieni estimează că răspunsul politic dat până acum de Uniune nu a fost deloc satisfăcător și exemplul cel mai flagrant pentru noi și cel mai rușinos de asemenea este cu siguranță uh, directiva europeană așa numită a reîntoarcerii emigranților care a fost adoptată în iunie 2008. Noi respingem această abordare securitară adoptată de dreapta europeană care uh, spune că interesele întreprinderilor și companiilor sunt mai importante și că oamenii trebuie tratați prin măsuri excesive și polițienești. Fenomenul imigrației nu poate fi gestionat uh, doar din punct de vedere al fluxurilor umane și pe baza criteriilor de dezvoltare economică. Primul lucru pe care trebuie să, primul drept pe care trebuie să-l recunoaștem și să-l apărăm este dreptul de a putea trăi la tine acasă, în libertate și demnitate și de a-și putea dezvolta pro, proiectele personale și familiale. Și pentru asta, evident, trebuie să întărim politica noastră de ajutor, care, lucru care nu se întâmplă peste tot și oricum, aș zice, nici în Belgia cred că nimeni nu pleacă în exil uh, cu plăcere, dar uh, chiar dacă am reușit să prevenim uh, exilul și cortegiul său de suferințe, vor fi întotdeauna peste tot persoane expuse persecuțiilor din cauza identităților sau convingerilor lor și aceștia trebuie să continue să poată primi un azil aici în Europa. Și acest lucru evident trebuie făcut în respectul Convenției de la Geneva și de asemenea cred că trebuie să dăm atenție și problemei schimbării climatice. Insist însă asupra problemei imigrației ilegale uh, și să nu accentuăm și mai mult fuga creierilor din uh, alte părți ale lumii prin atragerea imigranților înalt calificați. De asemenea, este necesar un control sindical asupra condițiilor de muncă aici pentru a preveni dumpingul social, pentru a asigura egalitatea între toți lucrătorii uh, europeni și cei migranți în ce privește salariul, condiții de muncă și protecție socială. Și aș vrea să adaug că pentru noi, de asemenea, este important să respectăm dreptul uh, uh, de a trăi în propria sa familie. Pentru a încheia, dragi colegi, sperăm că programul Stockholm va ține cont de această viziune umană și progresistă pentru toți imigranții de pe teritoriul Uniunii Europene. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you very much, Mulțumesc foarte mult, spune președintele. De asemenea, vă mulțumesc pentru că foarte strict v-ați reprezentat uh, timpul. Doamna Evra uh, Seimul Polonez, vă rog. Szanowny Panie Przewodniczący, drodzy deputowani. mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului, doamnelor și domnilor, programul de la Stockholm, datorită căruia suntem aici împreună, vrea să, să construiască Europa ca o zonă cetățenească a libertății, securității și justiției. Aceste noțiuni sunt extrem de importante. Dorința de libertate a adus schimbările, a adus schimbările din Europa. Trebuie să uh, cunoaștem importanța Europei de Est. Doar acum o săptămână l-am aniversat căderea zidului Berlinului. Uh, un simbol al uh, sclaviei uh, este europenilor, dar și a dorințelor de libertate eu mă bucur că aceste schimbări uh, poartă un asemenea nume care unește care aceste trei elemente, libertate, securitate și justiție. La Tampere am luat decizia să facem posibil ca uh, locuitorii cetățenii Uniunii Europene să trăiască într-o zonă a libertății securității și justiției. Și din ce în ce mai mulți cetățeni europeni pot să vadă ocaziile oferite de Europa. Ei pot să călătorească și să trăiască în alte state membre. Putem spune de asemenea că Europa se reîntoarce la rădăcinile sale medievale, când studenții erau cetățenii întregii Europe, când uh, călătoreau de la universitate la alta și constituiau mici comunități. Mă bucur că Uniunea Europeană vede aceste tendințe și vrea să dea un răspuns instituțional, punând cetățeanul în centrul preocupărilor sale și uh, arătând dorința de integrare europeană. Spațiul securității și justiției este o zonă unde uh, drepturile sunt respectate și unde cetățenii au încredere în instituții. Sensul instituțiilor um, Uniunii Europene este um, foarte important pentru că uh, dau posibilitatea Uniunii să uh, întreprindă programe atât de necesare. De aceea trebuie să dezvoltăm cooperarea între statele membre pentru a putea să implementăm programul de la Stockholm problema protejării vieții private și posibilitatea utilizării libertăților din tratat sunt văzute într-un fel, într-un sens contradictoriu pentru a asigura siguranța cetățenilor, trebuie să existe acces la date și trebuie să găsim un echilibru între viața privată și securitate. Sunt sigură că prin implementarea declarației din programul de la Stockholm Uh, Europa va deveni mai apropiată de cetățeni. Vă mulțumesc. Uh, urmează pe lista mea domnul Bronz, membru al Parlamentului European. Mulțumesc, domnule președinte. S-a vorbit mult în această dupămasă despre valorile comune, dar un parlament cuprinde o mare diversitate de păreri, credințe și valori ca și în funcție de numărul de oameni pe care îl cuprinde. Însă există și câteva valori prescrise, adică obligatorii. Nu vorbesc aici despre um, parlamentele libere, ci despre cele care sunt controlate. George Orwell a recunoscut că dacă poți controla limba, poți controla și gândirea cuiva. Și cred că impunerea de valori comune duce la un fel de control al gândirii. Sigur, dintr-o dezbatere poate rezulta un consens dacă dezbaterea s-a făcut complet liber, însă consensul prescris înseamnă moartea dezbaterii și a discuției, moartea libertății și, până la urmă, moartea democrației. După părerea mea, una dintre libertățile care, sau libertatea care trebuie să primeze înaintea tuturor este libertatea cuvântului. Și dacă restrângem această libertate, ajungem să ne comparăm cu regimurile totalitare, unde acolo este complet restrânsă. Însă acest lucru e valabil nu doar pentru regimurile totalitare, ci și pentru unele țări europene. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum cuvântul merge la reprezentantul Congresului suedez, doamna, domnul Costa Martinez. președinte de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Bună ziua, sunt uh, de la Congresul uh, Deputaților din Spania, domnule președinte. Deci sunt președintele Comisiei de Justiție de la Congresul Deputaților Spanioli. Aș vrea să-mi încep prezentarea prin uh, a spune că prin ratificarea tratatului de Lisabona apar noi ocazii pentru extinderea spațiului de securitate, justiție și libertate la nivel european. Și acest lucru este deosebit de important, deoarece, în sfârșit, cetățenii sunt uh, plasați în centrul acestor politici. Doar așa ne putem dezvolta, putem face față problemelor economice, însă în același timp acest spațiu comun nou creat e o veste deosebit de proastă pentru terorism, pentru criminalitatea organizată. Vreau să subliniez importanța programului de la Stockholm, importanța lucrărilor și comunicărilor făcute de Comisia Europeană, importanța lucrărilor Parlamentului European. Aș vrea să vă spun că pentru noi foarte multe din programele din următorii ani sunt uh, pozitive. E important să insistăm asupra planului de acțiune a programului de la Stockholm în următorii ani. Și în al doilea rând, cred că e important să avansăm în ceea ce privește recunoașterea reciprocă la nivel uh, juridic, să armonizăm dreptul uh, penal, uh, garanțiile din acest domeniu și, de asemenea, cred că e o prioritate să uh, elaborăm elemente care să îmbunătățească protecția victimelor. Victimele trebuie să fie practic elementul central al acestui spațiu comun de securitate, justiție și libertate. De asemenea, cred că prin tratatul de la Lisabona, Uniunea Europeană trebuie să adere la Convenția Europeană pentru Protecția Drepturilor Omului. Protecția celor vulnerabili este o prioritate și astfel uh, recunoașterea instrumentelor necesare pentru a face față violenței împotriva femeilor. Vom uh, încerca să facem tot posibil pentru victimele care suferă de abuzuri. De asemenea, Procuratura Europeană este un element pe care trebuie să îl uh, încurajăm și, bineînțeles, cooperarea uh, judecătorească în ceea ce privește dreptul familiei și dreptul civil. Acestea sunt niște aspecte importante și insist încă o dată, spațiul de justiție, libertate și securitate este o veste bună pentru viitorul Europei, pentru cetățeni și o veste foarte proastă pentru criminalitatea organizată și pentru terorism. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Costa Martinez. Are cuvântul acum reprezentanta Parlamentului suedez, doamna Lena Olsson. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mă refer la programul de la Stockholm. După părerea mea, acest program este necesar, deoarece avem nevoie de instrumente mai bune pentru a face față criminalității organizate. Noi, la Parlamentul Suedez, bineînțeles, nu am fost cu toții de acord uh, în legătură cu acest program. Partidul de stânga, Svenster Partid, a venit cu o serie întreagă de propuneri pentru acest program de la Stockholm. În rest, aș vrea să vă spun că sunt de acord cu doamna Dieu din Belgia, care s-a referit la azil. Dumnezeu a avut niște idei uh, excelente. De asemenea, sunt de acord cu ce s-a spus în legătură cu traficul de ființe. Trebuie să facem mult mai multe pentru a combate delictele sexuale și abuzurile sexuale împotriva femeilor și copiilor și am dori ca și alte țări membre să adopte uh, legea suedeză privind uh, interzicerea ofertei și cererii de produse sexuale. De asemenea, aș vrea să vă spun că există o serie de acte legislative în Uniunea Europeană care sunt discriminatorii față de homosexuali. De asemenea, sunt discriminatorii în ceea ce privește dreptul unei femei de a dispune de propriul corp. De asemenea, există un moratoriu în ceea ce privește legislația care contravine uh, drepturilor uh, omului. Există țări în Uniunea Europeană care au o legislație mai înaintată în acest domeniu și cred că ar trebui cu toții să țintim un nivel mai ridicat. Orice act legislativ care încalcă drepturile individuale ar trebui să fie reexaminat pentru a verifica dacă dispozițiile Comisiei Europene sunt sau nu puse în aplicare așa cum trebuie. Eu cred că ar trebui să facem la nivel european ceea ce facem și în Suedia, pentru a verifica dacă legislația este adaptată așa cum trebuie. În ceea ce privește azilul, cred că trebuie ca acesta să fie permis după ce celelalte căi legale au fost uh, uh, practic uh, epuizate. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Olson. Aș dori acum să-l rog pe colegul meu din Suedia, pe domnul Westerberg, să preia conducerea acestei sesiuni. Domnul Messerschmidt, Parlamentul European, aveți cuvântul. Forsamling her, øh, jeg vil sige, det lyder jo unægteligt flot, når der tales om, at man vil bygge Mulțumesc foarte mult pentru ocazia de a mă adresa acestei adunări. Totul sună foarte frumos atunci când uh, vorbim despre nevoia de a construi Europa uh, pornind de la dorințele cetățenilor, despre nevoia de a crea o Europa a cetățenilor, de a, avea, de a obține securitate, libertate, uh, stat de drept, domnia legii, toate aceste lucruri instituțiilor europene le place să se laude cu ele tot timpul, dar sunt lucruri care lipsesc. E grotesc. Pe de-o parte, auzim că în 2007 au existat 600 uh, comploturi teroriste dejucate în Europa și apoi ni se spune că este o minunată realizare faptul că în ultimii 10 ani am redus controlele la frontieră. Deci avem în Europa, frontiere care sunt complet nemonitorizate, drogurile intră fără nicio problemă, armele, explozivele, explozibilii pot foarte ușor să ajungă din est până în Danemarca sau până în alte țări, fără niciun fel de control. Va crea acest lucru mai multă securitate pentru cetățeni? Acest program confirmă încă o dată că întregul sistem al Uniunii Europene este bazat pe o realitate foarte diferită față de cea pe care o simt cetățenii în fiecare zi. Cred că trebuie realmente să acceptăm realitatea imigrației atunci când ținem discursuri frumoase în această aulă. S-au exprimat critici din partea curților de justiție și îndemnuri de a schimba politicile și eu când vorbesc cu uh, constituenții mei, cu alegătorii mei, oamenii nu îmi spun că avem nevoie de mai multă solidaritate în Europa. Uh, îngrijorările pe care le aud eu de la ei, ale danezilor, dar și ale suedezilor și ale germanilor și așa mai departe, sunt următoarele. Cum putem continua să trăim ca europeni într-o zonă care a devenit atât de mare încât toate uh, religiile, incluzând islamul, trebuie să coexiste? Deci, cred că ce este important este că ar trebui să ne facem probleme în legătură cu creșterea rasismului. Dar dacă oamenii sunt nemulțumiți de politicile care sunt uh, uh implementate de guverne atât conservatoare cât și socialiste în Europa și dacă aceste lucruri sunt ignorate și oamenii sunt pur și simplu catalogați drept rasiști uh, pentru că își exprimă aceste uh, îngrijorări, Asta înseamnă că nu luăm în serios preocupările cetățenilor. Vrem o Europa legii și justiției, dar trebuie să reacționăm și la uh, uh îngrijorile cetățenilor. Mulțumesc acum, doamna Gaiduscova, Senatul ce aveți cuvântul. Předsedo, vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Am avut ocazia să iau parte la multe conferințe inter, interparlamentare aici la Bruxelles. Majoritatea acestora s-au referit la reformele instituționale și mă bucur foarte mult că astăzi nu trebuie să discutăm reforma instituțională și putem discuta despre oameni, despre securitate și despre justiție. Pentru că am încheiat procesul de ratificare al tratatului de la Lisabona. Aș dori să mulțumesc tuturor statelor membre pentru susținerea acelora dintre Republica Cehă care au vrut o ratificare rapidă a tratatului de la Lisabona. Am încercat să obținem acest lucru pentru că am vrut să punem accentul uh, pe deplin pe rezolvarea problemelor care contează pentru cetățenii noștri și cred că domeniul securității și justiției este vital în acest sens și programul de la Stockholm este și el crucial. Alți vorbitori au menționat că au spus că mai avem un drum lung înainte și cred că este adevărat. Va trebui să depășim obstacole care țin de eh, diversele percepții juridice în diverse state și, într-adevăr, cred că există multe instrumente. Acestea sunt uh, conferințele inter- interparlamentare, dar și întâlnirile președinților parlamentelor naționale, uh, care uh, pot să constituie conferințele COSAC, care deja există de 20 de ani. Acum aniversăm 20 de ani de existența acestor, acestei instituții și putem să felicităm această organizație pentru funcționarea sa de succes. De asemenea, cred că ar trebui să deschidem o dezbatere în legătură cu apariția și uh, creșterea în popularitate a neonazismului și a rasismului în multe state. Din păcate, acest lucru se leagă de problema drogurilor, spălării de bani și a criminalității organizate. Știu că este vorba de o problemă foarte delicată, știu că aceasta este o problematică dificilă, însă dacă nu vom rezolva această problemă, Europa nu va fi sigură pentru cetățenii noștri. Vă mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul doamnei Gutierrez de la conferința spaniolă. señor presidente. spune domnul Procesul de integrare europeană a adus multe avantaje cetățenilor europeni. Și acest lucru e valabil mai atunci, mai ales atunci când o zice un reprezentant al Spaniei. Însă, de asemenea, au apărut și anumite semne de întrebare. Integrarea europeană a dus la un deficit de securitate deoarece am eliminat frontierele din calea delicvenților și a criminalilor și am menținut frontierele doar pentru poliții și judecători. De la procesul de la tapere, de acum 10 ani și până acum, am progresat foarte mult, am eliminat aceste granițe și pentru poliții și judecători, însă mai avem însă multe de făcut în acest domeniu. Avem mai ales multe de făcut în ceea ce privește cooperarea judecătorească. Autoritățile polițienești, de multe ori la nivel bilateral, schimbă informații, însă atunci când este vorba de procese penale în care trebuie să demonstrezi că o anumită crimă a fost săvârșită, bine, atunci există probleme. După părerea mea, e important să fim eficienți și să garantăm uh, siguranța cetățenilor. În mare măsură, cetățenii uh, Europei își vor pune întrebări în legătură cu legitimitatea acestei instituții dacă noi nu vom putea uh, răspunde la provocări cum ar fi cele legate de siguranță sau de criminalitate organizată. Grupul parlamentar pe care îl reprezint eu și toate forțele politice din Spania, după părerea mea, sprijină agenda de la Stockholm, însă, după părerea mea, cred că ar trebui să fim și mai ambițioși. Și nu mă refer la faptul că obiectivele din agenda trebuie um, extinse. Nu, trebuie să fim exigenți atunci când cerem îndeplinirea obiectivelor din această agendă. Noi vorbim de prea mult timp despre toate aceste chestiuni, care încă sunt nerezolvate. Iar controlul parlamentar pe care îl poate face Parlamentul European și Parlamentele Naționale trebuie să fie foarte exigent. Deci trebuie să fim exigenți față de guverne pentru că acest program să garanteze siguranța cetățenilor, deoarece pentru ei aceasta este una din principalele îngrijorări. Vă mulțumesc. Domnule Gutierrez, are cuvântul acum doamna Teresa Jimenez Veseril de la Parlamentul European. Vă rog. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, domnule președinte, aș vrea să vă spun că, după părerea mea, acest for este cel mai potrivit pentru a vorbi despre victimele terorismului. La această reuniune am vorbit despre programul de la Stockholm, un program care se referă la securitate, justiție și libertate, iar aceste trei cuvinte, securitate, justiție și libertate, sunt cuvintele pe care le rostesc cel mai mult victimele terorismului. Acestea își bazează practic toate cerințele pe aceste trei cuvinte, deoarece nu putem avea libertate fără securitate și nici nu putem avea libertate fără justiție. Asta a spus-o mai devreme și domnul Coelho. Securitatea este fundamentală pentru ca libertatea să existe și nu trebuie să ne fie frică. Sunt de puțin timp aici la Parlamentul European și mi-am dat seama că există o anumită temere atunci când se vorbește despre terorism. De asemenea, cred că se vorbește prea puțin despre această problemă atât de groaznică. Și din păcate, țara mea, Spania, este foarte afectată, însă și Italia a suferit de pe urma terorismului și Franța și Irlanda și multe alte țări au suferit de pe urma terorismului. Cu toții suntem victime potențiale ale terorismului. De aceea nu trebuie să avem idei preconcepute atunci când vorbim despre terorism. Nu trebuie să ne fie frică să vorbim despre drepturile victimele terorismului. Nu trebuie să credem că dacă vorbim despre asta, drepturile fundamentale vor avea de suferit. Eu sunt în Comisia Libe și Comisia pentru Drepturile Omului și Deocamdată nu am auzit să se vorbească despre drepturile victimilor terorismului. Am auzit să se vorbească, am auzit vorbindu-se despre drepturile cetățenilor în general, însă pentru Spania e important să se vorbească și despre asta și cer solidaritatea celor 27 de state membre, deși nu sunt lovite acum de terorism așa cum e lovită Spania. Vă rog să ne ajutați în petițiile noastre pe care le avem și e important să avem și o armonizare acum, odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Să avem o legislație comună privind definirea victimelor terorismului. E important să avem așa ceva pentru a avea o carte europeană a victimelor terorismului și programul de la Stockholm este foarte important și acest for democratic este locul potrivit pentru a face acest lucru. Vă mulțumesc! Avem foarte mulți vorbitori, de aceea vom încheia acum lista de vorbitori. De la ora 5 încolo încep uh, lucrurile de grup, de grupurile de lucru. Și acum vom reduce intervențiile la două minute pe persoană. Îmi pare rău, însă vă rog să acceptați această regulă. Are cuvântul acum uh, domnul Cocuma de la, de la doamna Cocuma din partea Ciprului. Mulțumesc, domnule președinte. Președinția suedeză ne-a distribuit programul de la Stockholm pentru 2010-2014. Avem însă câteva întrebări cu privire la această temă a spațiului de securitate și justiție și libertățile individuale. Poziția mea în legătură cu aceste politici ale Uniunii Europene este că ele se vor extinde, sigur, în următoarea perioadă. Eu nu cred că Europa vine cu răspunsurile potrivite la întrebările pe care le ridică spațiul de libertate, securitate și justiție. pentru că uh, forța polițienească nu este supusă unui control juridic independent. Are puteri pentru a lupta împotriva crimei organizate și în alte domenii, însă, ce se face în privința datelor cu caracter personal, datelor biometrice? Toate acestea vor fi stocate conform uh, acordului Schengen a doua generație. Este o inițiativă foarte similară cu cea americană de după atacurile din septembrie 2001, iar repercusiunile sunt semnificative, repercusiunea asupra libertății indivizilor. Ne-a luat foarte mult timp să devenim liberi acum în Europa, dar aceste libertăți pas să ne fie luate din cauza unor inamici, unor dușmani pe care nici nu-i vedem. Ne trebuie cineva. Ne trebuie ca aceste libertăți să fie protejate. Pentru că în numele luptei împotriva terorismului sacrificăm, din păcate, libertatea expresiei și alte libertăți. Deci se, vorbim despre o radicalizare, un lucru pe care Uniunea Europeană intenționează să-l transpună în politici. Există, desigur, atacurile din Irak și uh, am văzut și războiul din fosta Iugoslavie, acestea sunt pretexte, justificări pe care le folosește uh, Uniunea Europeană. Însă cred că ar trebui să le lăsăm la o parte. Mai am timp, domnule președinte? Nu? În continuare urmează domnul Sefsic din partea uh, Cehiei. Mulțumesc foarte mult. Uh, pentru activitatea depusă de președinție suedeză în faza finală de ratificare a tratatului de la Lisabona și vă mulțumesc de asemenea foarte mult pentru faptul că ați respectat uh, drepturile constituționale ale statelor membre. Cred că asta a fost cea mai bună abordare care a existat și pentru instituții și pentru cetățenii europeni. De asemenea, aș vrea să-l felicit pe domnul Buzek pentru că a devenit uh, președinte al Parlamentului European, ceea ce nu e puțin lucru. Decizia Senatului Ceh în ce privește programul de la Stockholm va fi discutată mâine de către colegul nostru, domnul Grulec. Așadar, acum aș vrea să vorbesc despre o propunere, un proiect de decizie a Parlamentului European. Punctul 13 se referă la uh, controlul Europol, Eurojust și Frontex. Toate acestea sunt probleme foarte importante care, de asemenea, uh, trebuie să fie supuse și controlului parlamentar național. Este un lucru care ni s-a promis în timpul președinției uh, franceze, după aceea și în, în timpul președinției cehe și sunt sigur că vom discuta acest lucru și la următoarea întâlnire COSAC și ar fi uh, foarte trist, uh, pentru că acesta e un subiect pe care Parlamentele Naționale l-au urmărit de multă vreme, ar fi, foarte, ar fi păcat dacă acest control uh, exercitat de Parlamentul European ar fi dublat de Parlamentele Naționale care au mult mai multă experiență în domeniu. Vrem foarte mult să cooperăm cu dumneavoastră în acest domeniu, dar încă așteptăm să vedem documentul principal care trebuie prezentat de Comisia Europeană și după aceea acesta va fi discutat la COSAC și în Parlamentele Naționale împreună cu reprezentanții Parlamentului European. Cred că aceasta este calea cea mai bună de a proceda pentru a fi cât mai eficienți. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Haide Hautala de la Parlamentul European are cuvântul. Arvoisa eh, puheenjohtaja, eh, puhun myös tässä Euroopan parlamentin ihmis... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să vorbesc în calitate de președinte a Subcomisiei pentru Drepturile Omului. Mă voi referi la dimensiunea externă a programului de la Stockholm. Aș vrea să subliniez un lucru și anume că politica de drepturi, de drepturile omului, este foarte importantă pentru dimensiunea externă, deoarece toate regimurile autocrate din lume și-au dat seama că în interiorul Uniunii Europene avem anumite carențe și de fiecare dată ei vin cu acest argument atunci când noi apărăm drepturile omului în exteriorul Uniunii Europene. Dacă vrem, de exemplu, ca la nivel internațional să existe un, un tribunal penal internațional, e bine, noi trebuie să acționăm în mod ireproșabil în cele 27 state membre pentru a apăra statele, drepturile omului. Toate statele membre sprijină programul de la Stockholm și știu că Parlamentul meu, Parlamentul finlandez, acordă o mare importanță acestui program, mai ales din perspectiva dimensiunii externe Uniunii Europene și de aceea aș vrea să vă rog, dragi colegi de la Parlamentele Naționale, să spuneți și dumneavoastră cât de important uh, este programul de la Socol pentru dimensiunea externă. Drepturile omului sunt piatra noastră de temelie în relațiile externe și de aceea aș vrea să se dea mai mare atenție importanței drepturilor omului în dimensiunea externă a Uniunii Europene. Aș vrea de asemenea să spun că sarcina care ne așteaptă este enormă. Dacă noi vrem uh, ca aceste eforturi să nu fie diluate de către Comisie. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum uh, domnul Caplan din partea Parlamentului Sădez. Vă mulțumesc foarte mult. Vreau să mulțumesc cetățenii, să vă spun ce fel de Europa vom construi cu un acest program, cu un tratat de la Lisabona în vigoare Carta Uniunii Europene va fi obligatorie pentru toate statele membre și în locul unei Europe a cetățenilor, care este titlul discuției, discuției de astăzi, ar trebui să construim o Europa a drepturilor omului. Doar în acest fel vom putea avea libertate, securitate și justiție. Cuvintele cheie în aceste documente. Pentru toți cetățenii din Uniunea Europeană, acest document încalcă carta uh, de parteneriat cu ambele țări, uh, de exemplu statele din nordul Africii, încalcă drepturile omului și uh, lasă pe unii cetățeni fără statut legal. Mă sperie acest lucru pentru că ne îndreaptă spre trecutul uh, istoriei, istoriei europene. se, se vorbește despre Europa, o Europa a drepturilor omului, care nu trebuie să repete experiențele din istoria noastră. Și sper că în următorii cinci ani nu vom repeta opinia problematică pe care unele țări și unele state membre o au. Sper că nu vom a, introduce islamofobia în textul și în documentele noastre. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Domnul Calis, din partea Parlamentului Poloniei, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, doamnelor și domnilor, eu sunt președintele Comisiei Parlamentare din Polonia pentru Justiție și Drepturile Omului. Însă în 2004 am fost ministru de interne în cabinet și am participat la pregătirea programului de la Haga și a programului de la Tampere. Și aș dori acum să fac apel la domnul Busec, președintele Parlamentului European, ca dumnealui să se asigure că programul de la Haga va fi analizat amănunțit de Comisia Europeană, deoarece deja vorbim despre programul de la Stockholm, însă multe dintre prevederile din programul de la Haga încă nu au fost implementate. Și apoi aș mai menționa un lucru, aș vrea să îl felicit pe domnul Buzek din partea mea și din partea delegației poloneze. Este prima oară când am ocazia să-i vorbesc în public și să vă vorbesc dumneavoastră. Apoi, în ce privește prioritățile elaborate de Comisie și de președinția suedeză, ne arată că există o contradicție între apărarea drepturilor civile pe de o parte și trecerea înspre protejarea cetățenilor și cooperare polițienească pe de altă parte. Deci avem drepturile cetățenilor, adică drepturi civice. Trebuie să evităm situația în care poliția și serviciile speciale, încercând să combată terorismul și crima organizată, încalcă drepturile omului. Și acest lucru se întâmplă astăzi în numele luptei împotriva uh, grupurilor infracționale. Din păcate, drepturile omului sunt încălcate și cred că acest lucru ar trebui inclus în programul de la Stockholm. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează domnul Haricui Atondo din partea Parlamentului European. Mulțumesc, domnule președinte! Stimați colegi, cred că suntem cu toții de acord asupra două lucruri. Începând cu luna ianuarie, Parlamentul European va legiui, va hotărâ împreună cu Consiliul de Ministri iar dumneavoastră, parlamentele naționale, va trebui să verificați dacă legile pe care le facem noi, în conformitate cu programul de la, Lisabo, de la Stockholm, contravin sau nu legislației dumneavoastră naționale. Doar cei care nu doresc să avem Uniunea Europeană, deci cu excepția acestora, cu toții credem că e nevoie de o armonizare, de o omologare a sistemelor noastre penale chiar și judecătorești. Și ca să fiu sincer, dragi colegi, eu cred că există un risc foarte mare și anume că această procedură să nu funcționeze. Iar astfel, prin tratatul de la Lisabona, funcționarea Europei ar deveni și mai complexă și în loc să facem un pas înainte, am dat un pas înapoi. Și aș vrea să vă Avertizez, domnilor și domnilor, există un risc în ceea ce privește interpretarea fundamentalistă, suveranistă a interpretării normelor pe care Parlamentul le va face în domeniul deci a interpretării pe care o, va face, o vor face parlamentele naționale. În Europa de astăzi există foarte multe curente de gândire. Foarte mulți cred că statele și națiunile nu ar trebui să renunțe la nimic ei, dacă facem asta, Europa nu se va clădi. Dacă n-am fi renunțat la franci, la lire, la alte monede, nu am fi avut moneda euro, de exemplu. Deci o interpretare prea suveranistă, prea fundamentalistă, o interpretare rigidă a dreptului penal, a dreptului în general. Deci toate acestea ne pot împiedica să avansăm pe calea procesului de la Stockholm și a Uniunii Europene. Vă mulțumesc, Lordul Paunes, de la Camera Lorzilor. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. <clears throat> Vă mulțumesc pentru că ați invitat membrii Parlamentelor Naționale la această întâlnire și mulțumesc președinției suedeze pentru activitatea pe care a făcut-o deja asupra programului Stockholm. Împărtășesc ideea că avem valori comune, nu cred că asta e o chestiune pe care o dezbatem. Problema este cum le realizăm și Uh, care sunt cealaltă aspirații ale noastre și cum le punem în practică. Programul, programul Stockholm, așa cum este el acum făcut, e foarte ambițios și multe lucruri din acest program uh, noi le salutăm și instituția pe care o reprezint le salută. Dar am spus că e ambițios și dacă uh, e să aibă succes, atunci trebuie să se stabilească anumite priorități, pentru că nu va fi posibil să se realizeze totul în 5 ani. Dar dacă nu determinăm anumite priorități și nu avem succes în realizarea lor, atunci riscăm ca cetățenii europeni să spună că acest program nu e decât un alt plan irelevant pentru viața lor. Noi credem că orice nouă lege trebuie să fie bine pregătită, bine construită și să poată fi considerată atât de către specialiști cât și de cetățeni drept utilă și utilă și care și că apără drepturile lor. Și vreau să pun accentul pe dreptul indivizilor în cadrul procedurilor judiciare. Este important ca persoane care, de exemplu, se confruntă cu un proces într-o țară străină, cu uh, proceduri diferite, limbă diferită, legi diferite, să știe care sunt drepturile lor. Salutăm în uh, uh, faza pusă sublinierea recunoașterii mutuale și a încrederii reciproce. Cred că aceste lucruri au un viitor mai bun decât să încerci să armonizezi legi din 27 de țări membre drepturile individului, accesul la justiție, standarde comune, sunt lucruri care se uh, realizează mai ușor în dispute uh, transfrontaliere și vor crea mai puține probleme legate de subsidiaritate sau să, mai puțin probabil să creeze conflicte de jurisdicție și conflicte între uh, sisteme de uh, lege comună, despre care îmi permit, domnule președinte, să spun că nu sunt prea multe în Uniune. Mulțumesc și acum domnul Maritati din partea Senatului Italian. Grazie, Presidente. In due minuti si possono... Mulțumesc, domnule președinte. Tot ce putem să facem în două minute este să facem niște observații extrem de scurte și aș dori să prezint doar câteva concepte colegilor. Cred că a venit vremea ca Europa să nu mai analizeze lucrurile. Analiza deja a fost făcută. Colegul meu din Spania a spus câteva momente în urmă că au dispărut granițele, însă au dispărut doar pentru infractori și nu doar pentru și nu pentru oamenii obișnuiți și uh, pentru uh, poli, polițiști. Noi știm ce face criminalitatea organizată și ce face terorismul și trebuie să răspundem cu instrumente juridice internaționale. Unele instrumente nu ar costa foarte mult. Europa deja deține uh, de, detașamente de poliție comune în, și țările cum ar fi Italia, însă nu au ratificat asemenea măsuri. Uh, guvernul anterior și nici actualul nu a făcut mare lucru. Trebuie să împiedicăm încălcările legii Trebuie să folosim mai mult Europol și Eurojust și trebuie să le definim mai bine. Trebuie să ca structurile lor și responsabilitățile lor să apară foarte clar în statut. Pentru că dacă vrem să le dăm mai multe puteri pentru a se coordona și a răspunde mai bine atacurilor eh, infracționale, trebuie, aceste instituții trebuie să aibă mai multe responsabilități. Ceea ce înseamnă că noi trebuie să ne asumăm această responsabilitate. Trebuie să avem o co- cooperare juridică. Trebuie o bază de date computerizată, pentru că dacă aceasta nu funcționează la nivel național, cum poate să funcționeze la nivel internațional. Vă mulțumesc, doamna Flotr, din numele Parlamentului European. Mulțumesc, domnule președinte. Aș avea câteva comentarii de ordin general. Eu mă bucur că prin ratificarea tratatului de la Lisabona Parlamentele vor avea mai multe responsabilități, vor putea interveni în ceea ce privește valoarea politicilor din domeniul spațiului de securitate, libertate și justiție. Însă, din păcate, în programul de la Stockholm cred că sunt anumite noțiuni care ar trebui să fie mai dezbătute la nivel parlamentar. Această sesiune se numește A construi o Europa cetățenilor. Poate că am căzut într-o capcană, mă gândesc eu. Și încep capcană pe teritoriul Uniunii Europene trăiesc foarte multe persoane care nu dețin cetățenia europeană, deci nu sunt cetățeni ai țărilor europene, însă sunt persoane care au drepturi fundamentale. Uniunea Europeană, prin ratificarea cât mai curând a Convenției Europene a Drepturilor Omului, deci va fi o parte semnatară. Iar eu cred că lipsa de unei trimiteri la aceste persoane care nu au cetățenie europeană și pe care trebuie să le ocrotim, deci lipsa acestei trimiteri este foarte îngrijorătoare. De asemenea, problema securității e oarecum um, restrânsă. Eu aș vrea să avem o abordare asemănătoare cu cea de la Națiunile Unite, pentru că ambițiile noastre la nivel european să fie mai ample. De asemenea, cred că în programul de la Stockholm lipsesc niște trimiteri la angajamentele pe care le avem la nivel internațional în ceea ce privește drepturile omului. Simplu, să spun lucrurile simplu, eu cred că Convenția Europeană a Drepturilor Omului, organizațiile care fac parte din ONU, toate agențiile acestea, deci au dus la capăt o muncă foarte importantă, care ar trebui recunoscută. Există foarte multe încălcări despre care s-au făcut rapoarte. Iar dacă noi vrem ca Europa să se bazeze pe aceste valori fundamentale, ar trebui să um, facem ca cea, activitatea noastră și realitatea drepturilor uh, fundamentale în Europeană să devină mult mai apropiate, să nu mai existe această diferență. Are cuvântul acum domnul Șenach. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să încep prin a cere scuze președinției suedeze. Din cauza timpului limitat pe care l-am la dispoziție, pur și simplu nu voi comenta asupra aspectelor pozitive ale programului, ci am să trec direct la critici. Da, programul este ambițios, dar conține și multe contradicții. În Irlanda s-a organizat a doua votare, știm rezultatul, și au existat câteva dificultăți legate de propunerea pe care o avem în față. Cred că nu există suficientă structură și planificare aici. Nu există suficientă orientare. Și vă dau câteva exemple. Mai întâi, drepturile cetățenilor, drepturile omului par să fie unul dintre principiile fundamentale din acest program de la Stockholm, dar nu ar trebui să ne limităm la simpla enunțare. Cred că proporționalitatea și controlul lipsesc din programul de la Stockholm. Ele ar trebui incluse. Și sistemul care a fost conceput aici cred că nu va funcționa în lipsa lor. S-a vorbit despre imigrație și despre noile ziduri care se ridică împotriva celor care vin din exterior. Dar în 2008 am adoptat un pachet al frontierelor care încă nu a fost evaluat deși trecem, iată, la noi activități. Și în ce privește sarcina probei, în loc de prezumția de nevinovăție, se pare că lucrăm cu opusul. Deci, eu fac apel în mod urgent la președinția suedeze să aibă în vedere și aceste detalii. De exemplu, imigrația și uh, dreptul la reședință nu au fost acoperite și cred că acest lucru e păcat. Mulțumesc foarte mult. Domnul Hefner din partea Finlandei, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Spune domnul Țoli. Vorbim despre programul de la Stockholm, care oglindește multe din uh, ideile pe care le-a prezentat președinția suedeză. Prin acest program se va asigura o continuitate a programului de la Tampere pentru a avea instrumentele necesare pentru a pune în practică ideile noastre. Trebuie să felicităm președinția suedeză și să-i mulțumim pentru munca excelentă pe care a făcut-o. În acest document se pun la oaltă foarte multe orientări, sunt de asemenea și elemente detaliate pentru a avea niște propuneri eficiente și pentru a nu rămâne doar cu niște vorbe frumoase pe hârtie. În domeniul securității, justiției și afacerilor interne e nevoie de măsuri concrete și aș vrea să mă refer la un domeniu în care e important să avem rezultate și anume azilul și imigrația și de asemenea supravegherea frontierelor noastre. Prin programul de la Stockholm se dorește ca toate măsurile și programele din acest domeniu să se bazeze pe propunerile făcute de președinția franceză. Prioritatea noastră este să avem o politică europeană comună de azil până în 2012. Parlamentul finlandez a dat o mare atenție faptului că în statele membre trebuie respectată politica de azil. E important ca fiecare stat membru să adopte și să pună în practică dispozițiile comunitare care există în acest domeniu. Deci nu uh, Trebuie ca fiecare țară să acționeze unilateral în domeniul imigrației și azilului. E important să fim coerenți și să ne menținem uh, unitatea. Vă mulțumesc, domnul Hefner, din partea Parlamentului European. Yes, thank you, Mr. President. Eh, mulțumesc, uh, domnule președinte. Din moment ce nu am foarte mult timp la dispoziție, voi trece direct la punctul uh, cheie nu adesea se întâmplă să avem uh, norocul de a pune la oaltă reprezentanță ai Parlamentelor Naționale și ai celui european. Vom avea o responsabilitate mai mare în viitor, în numele celor care ne-au votat, să colaborăm pentru a construi Europa. Aș vrea să mă refer la problema legislației uh, uh, civile și penale și aș vrea să mă refer și la ceva care a fost uh, lăsat la o parte în uh, programul Stockholm și anume participarea la viața democratică a Uniunii și vreau să spun următorul lucru. Suntem cu toții uh, bucuroși că acum 20 de ani linia care diviza estul și vestul Europei a dispărut. Acum avem o Europa unită, dar trebuie să facem uh, încă un pas înainte. Avem nevoie de progres, avem nevoie să evoluăm către o Europa care nu este doar o Europa elitelor, pentru elitele din societatea fiecare țări și pentru mediul de afaceri, trebuie să creăm și o Europa a cetățenilor. Și uh, inițiativa cetățenească europeană este primul pas pe acest drum. Se va vedea în următoarele luni dacă acest instrument va putea fi uh, utilizat eficient sau dacă ne va crea o nouă sursă de frustrări. Trebuie să descoperim acel proces prin care instituțiile se pot coopera, cu siguranță, dar trebuie să le dăm și cetățenilor o ocazie de a-și uh, ridica direct problemele, de a ne exprima direct problemele uh, pe care le au, așa cum uh, nu s-a întâmplat în trecut. Cetățenii trebuie să vadă că și ei au un cuvânt de spus în Europa. Mulțumesc foarte mult și acum uh, domnul, domnul Pafilis din Grecia. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte care mi se pare ironic că unii spun că înaintăm spre o Europa a cetățenilor. Dacă credeți că înaintăm spre o Europa a cetățenilor, de ce? Pentru că o problemă atât de uriașă ca și a tratatul de la Lisabona, de ce nu ați îndrăznit să aveți un referendum în statele europene în legătură cu acest tratat? Și știți de ce? Pentru că mai două țări au spus nu și Irlanda până la urmă a fost obligată să voteze din nou până când a spus da. Nu este vorba de o Europa a cetățenilor, este o Europa a companiilor multinaționale. În legătură cu securitatea și justiția, aceasta nu este ceea ce spun politicienii. Se vorbește, vorbește aici despre probleme presante, însă în uh, domeniile avansate din Europa nu există niciun progres și libertățile cetățenilor sunt uh, din, în scădere, de fapt. A apărut un sistem enorm care va urmări pe toată lumea. De cine vă este teamă în Uniunea Europeană? De Vă este teamă de cetățeni? De ce aveți dosare asupra tuturor? De ce aveți toate aceste baze de date cu informațiile personale ale cetățenilor? În al treilea rând, uh, legislația penală comunitară contravine drepturilor suverane ale statelor membre și cetățenii nu ar trebui să accepte acest lucru. Nu mai am foarte mult timp. Ultima idee, a ideea mea ar fi că acest spațiu al securității, libertății și justiției este un fel de um, um, încercare instituțională de a depăși politicile împotriva cetățenilor. Însă cetățenii trebuie să fie convinși să nu lupte împotriva acestui spațiu. Vă mulțumesc. Urmează domnul Lecrie din Franța. Mulțumesc. Aș vrea să vă spun de la bun început că sprijin pe deplin programul de la Stockholm și aș dori să felicit președinția suedeză și să-l felicit și pe domnul comisar Jacques Barrot. Am uh, ascultat uh, anumite opinii care vorbeau despre o anumită uh, opoziție între parlamentele naționale și Parlamentul European. E bine, eu cred că aceste instituții trebuie să colaboreze foarte strâns, deoarece miza este cetățenia europeană. E vorba de armonizarea regulilor, de mandatul de arest european, de cooperare judiciară, de combaterea terorismului, toate aceste teme sunt importante pentru toți cetățenii europeni. Deci, în loc să facem uh, această distinție între parlamentele naționale și Parlamentul European, ar trebui să ne gândim la mai multă colaborare. Și pe mine nu mă șochează faptul că Parlamentul European are competențe sporite în domeniu. Asta înseamnă însă că va trebui să colaborăm mult mai strâns între noi. Iar în politica comună de azil ar trebui să țintim mai sus, în ceea ce privește protecția copiilor și a femeilor împotriva explorării, sex, exploatării sexuale. Și aici trebuie să facem mai multe, să facem mai multe în ceea ce privește Europol, Eurojust, Euro, uh, Frontex. Nu avem cum să explicăm uh, ceea ce se întâmplă în zona Schengen dacă Frontex nu este întărită. Eu cred că tratatul de la Lisabona conferă puteri sporite Parlamentului European, dar și Parlamentelor naționale și de aceea e nevoie de o cooperare excelentă și nu doar în ceea ce privește subsidiaritatea, ci în general pentru fondul acestor politici. Mulțumesc. Care cuvântul acum domnul Tavares de la Parlamentul European? President. Mulțumesc domnilor copreședinți. Din păcate, cred că mă îndepărtez de la temă, dar uh, aș vrea totuși să vorbesc despre o Europa cetățenilor pentru că este ocazie rară să mă adresez parlamentelor naționale. Putem vorbi despre ce dorim, desigur, uh, Europol, uh, Eurojust, Frontex și despre diverse alte chestiuni, despre monitorizarea drogurilor despre asistență, dar astea nu înseamnă Europa cetățenilor. Mi se pare că oricum nu reușim să facem față la testele mai mici, dar mite provocărilor mai mari. Reușim să facem uh, față unei probleme legate de numirea sau de normarea castraveților, dar nu reușim să reglementăm uh, funcționarea instituțiilor europene. Deci avem nevoie de parlamentele naționale ca ele să lucreze cu noi. Ei uh, vom avea alegeri foarte curând, dumneavoastră veți avea și uh, veți avea un cuvânt de spus. Iar în presa internațională am văzut că se vorbește despre un viitor președinte al Europei care va fi ales în funcție de cât este de agreat de domnul Sarkozy sau de doamna Merkel, dar nu așa ar trebui să meargă lucrurile. Parlamentele naționale ar trebui să vadă ce fel de persoană ar dori să fie în funcția de președinte al Consiliului. De ce să nu fie o femeie, de exemplu? Domnul Coelho a spus la început că Există un test al responsabilității și al eficienței, dar mai există încă unul, testul relevanței și simplității. Relevanță în ce privește cetățenii noștri. Acesta este lucrul esențial. Suntem în măsură să vorbim cu cetățenii sau pur și simplu să dăm legi care îi afectează fără a-i consulta. Zygmunt Hauman a spus că trebuie să fim mai mult decât simpli legiuitori. Trebuie să interpretăm ceea ce își doresc cetățenii. Și dacă trecem acele mici teste, dar ratăm uh, cele mari, cele importante, nu atingem scopul. Mulțumesc, urmează domnul Șofs. Mulțumesc, domnule președinte. În uh, discursul introductiv ați spus că Parlamentul European și Parlamentele Naționale vor trebui să joace un rol mai activ și cooperarea va trebui să fie mai strânsă între diferitele instituții. Cred că va exista concurență între cele două și că va fi un exercițiu dificil. Cred că sarcina Parlamentului European va fi redusă la găsirea celui mai mic numitor comun pentru un pachet limitat de libertăți fundamentale individuale și anume să se ocupe de lupta antiteroristă și împotriva crime organizate, traficului de ființe umane, protejarea frontierelor externe ale Uniunii Europene. Toate aceste elemente trebuie să fie în centrul uh, activităților. Dreptul la securitate este unul care eu consider că nu este garantat suficient tuturor cetățenilor europeni și acest pachet uh, pe care eu îl salut și îi felicit pe cei care l-au uh, creat, din nefericire, totuși, acest pachet nu își realizează obiectivele sale. Poate că este prea ambițios. Cred că viziunea pe care o conține nu este una suficient de practică și diavolul va fi în detalii. Mai întâi, trebuie să spunem uh, că trebuie luate în considerare și sensibilitățile naționale, pentru că securitatea este o chestiune pe care o percepi în țara ta și uh, în mijlocul comunității tale. Uh, dacă Parlamentul prin uh, lucrul asupra acestui test poate dovedi că ia în considerare ideea suveranității uh, statelor și elimină problemele de uh, birocra- birocrație, cred că atunci voi putea să aprob acest proiect. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnul Niță din Senatul Român. 30 de secunde doar. Președinte, astăzi s-au atins multe puncte foarte importante, dar și eu doresc să accentuez un lucru foarte important i anume în contextul promovării drepturilor cetăenilor trebuie să ne amintim i de protecia drepturilor copilului care ar trebui să fie considerată ca o componentă importantă. ar trebui să se acorde o atenie specială proteciei drepturilor copilului având în vedere dreptul cetăenilor la liberă circulaie i edere pe teritoriul statelor membre prin stabilirea unor principii de bază comune care să stea la baza unui cadru european coerent privind integrarea copilului în statul primitor. trebuie elaborată o strategie pe termen lung i trebuie monitorizată aplicarea acestei strategii i a modului în care sunt respectate drepturile copilului în special a copiilor vulnerabili sau cu nevoi speciale. sărăcia i excluderea socială reprezintă obstacole în calea exercitării drepturilor lor. trebuie să fie puse în aplicare măsuri adecvate pentru a se interzice toate formele de discriminare sau de violene. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Și acum ultimul vorbitor, Cornelia Ernst, din partea Parlamentului European. Vă rog. Ultima, dar nu cea din urmă. Vă mulțumesc. Aș dori să comentez asupra trei puncte. În primul rând, este foarte important să armonizăm legislația la nivel european. Însă, cred că avem nevoie și o decizie clară în legătură cu baza acestei armonizări. Și acest lucru nu a fost clarificat deloc în documentul propus. Trebuie să ne asigurăm că baza include drepturile omului și că nu vom duce la scăderea standardelor în statele membre. Bineînțeles că proporționalitatea va avea un rol, rol cheie aici. În al doilea rând, s-a spus mult despre o Europa cetățenilor, însă eu aș dori și o Europa a imigranților. Aceasta este una, una, acesta este un aspect foarte important și în acest document nu apare nicio strategie care să abordeze această problemă avem uh, aceeași supă reîncălzită, se vorbește despre imigranții ilegali, că trebuie să luptăm împotriva imigrației ilegale și că nu se ajunge la niciun fel de progres. Se pune accent, accentul pe returnarea imigranților și pe Frontex. Um, mai presus de toate am dorit să existe o politică în acest domeniu care să uh, fie coerentă cu convențiile în legătură cu refugiații pe mine m-ar preocupa acest lucru, în special atunci când ținem cont de următorii pași legislativi. În al treilea rând, avem nevoie de o strategie de securitate comună, sunt de acord, însă adevărata problemă este cât de proporțională va fi o asemenea abordare. Trebuie să luptăm împotriva terorismului, însă drepturile cetățenilor nu trebuie să fie subminate. De asemenea, ce se întâmplă cu protect protejarea vieții private și a datelor personale. Mai rămân multe de făcut aici și nu sunt sigură că programul de la Stockholm ne va permite să înaintăm în acest domeniu. Mă tem că nu. Vă mulțumesc pentru toate contribuțiile. Suntem aproape în uh, timp. Da cuvântul din nou președintelui Buzek. Mulțumesc. Uh, stimate copreședinte, câteva informații care poate sunt importante pentru toată lumea. Avem trei grupuri de lucru. Grupul de lucru numărul 1, care promovează promovea, promovarea drepturilor cetățenilor, o Europa a drepturilor și a valorilor. În sala de reuniune, aceeași sală în care ne aflăm aici. Al doilea grup de lucru o Europa a justiției, consolidarea responsabilității democratice și a securității juridice la nivel european. Sala de reuniune este tot aici, la etajul 3, dar pe partea opusă, sala 3C050, uh, vis-a-vis -vis de acest hemiciclu. Și al treilea grup de lucru, protejarea cetățenilor o strategie în favoarea unei securități interne europene. Sala de reuniune este cu două uh, etaje mai jos, dar etajul 1. Sala 1A002, bineînțeles în aceeași clădire în care ne aflăm aici. Toate sălile sunt uh, indicate cu indicatoare. De asemenea, aveți și informații în broșurile dumneavoastră. Raportorii celor trei grupuri de lucru uh, vor prezenta rapoartele de preferat în scris, în engleză sau în franceză, pentru că s-a decis că engleza și franceza vor fi limbile noastre de lucru. La întâlnirea plenară de mâine dimineață acest, se vor prezenta aceste rapoarte. și la ora 7 și un sfert în această seară va avea loc cina oficială, la care doresc să vă invit pe toată lumea. La ora 7 și 15, cina oficială în restaurantul membrilor. Este vorba de clădirea din stânga din partea dumneavoastră, pe dreapta din partea mea, din spre stânga, și restaurantul este indicat și el cu indicatoare. De asemenea, aș dori să vă invit pe lângă această cină și pe lângă participarea la grupurile de lucru, Vreau să vă invit și mâine la sesiunea plenară, bineînțeles, la ora 9.30. Stimați colegi, uh, să încheiem acum. Vă mulțumim foarte mult. Ne vom reîntâlni în această seară. Vă mulțumesc. Ja. det gick inte alldeles bra.